Colegi, vom trece la explicațiile voturilor. Colegii care părăsesc hemiciclul sunt rugați, rugați să facă acest lucru în liniște pe cât se poate. reçu uh, Am primit șase solicitări pentru explicațiile voturilor. Deci vom deschide această sesiune cu recomandarea doamnei Ayuso. Domnul Carti, un minut. Vă ascultăm cu foarte mare atenție. Person. The Convention on International Trade CITES este un instrument internațional major și astfel putem deveni această moțiune ne permite să devenim membri activi ca Uniune Europeană. Trebuie să ne asigurăm că comerțul internațional cu faună și floră sălbatică nu amenință supraviețuirea acestor specii. Trebuie să pentru că trebuie să ne dăm seama că acest comerț uneori devine abuziv și duce la dispariția anumitor specii. Având în vedere că există comerț transnațional, e nevoie de eforturi internaționale pentru a păzi aceste specii de, de la dispariție, de la tratamentele crude și așa mai departe. Plus de asta, acest comerț are efecte asupra oamenilor. De aceea, deputații trebuie să susțină această rezoluție. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Chinici, un minut. Doamna Chinici doamnă președinte. Convenția Internațională. Mulțumesc, protejează președinte. Convenția internațională CITES protejează 35.000 de specii de faună și floră pe cale de dispariție. De dispariție. Aderarea Uniunii Europene la CITES reprezintă un real progres, pentru că devenim membri uh, plini ai convenției și de asemenea vom juca un rol activ în cadrul acestei convenții și, în plus, un rol de pionier în domeniul politicii de mediu, mai ales pentru a asigura ocrotirea biodiversității. Uniunea Europeană are legislația cea mai avansată în acest domeniu. Comerțul internațional cu specii exotice reprezintă o afacere de miliarde de euro pentru unii pe an și deci Uniunea Europeană Uh, este uh, primul importator de boa și al doilea importator de feline. Așadar, uh, speciile de faună și de floră care fac obiectul acestei convenții vor fi mai protejate și de aceea eu am votat pentru această recomandare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gerling, un minut. Și vreau să rog persoanele care se află în spate și pe culoare să părăsească sala. Eu sunt de acord cu aderarea UE la Convenția CITES. Toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene sunt deja semnatare. Și ne întrebăm ce, de ce mai aderăm la CITES ca Uniunea Europeană. Eu nu am participat niciodată la o reuniune CITES, dar am înțeles că statele membre ale Uniunii Europene nu se manifestă tot timpul într-un singur glas și că uneori au poziții diferite în ciuda faptului că au aderat cu toate la aceeași convenție. Acest lucru ne va permite să negociem poziția Uniunii Europene mai întâi și am avea apoi posibilitatea de a ne folosi influența, așa nume, prin faptul că reprezentăm toți cetățenii europeni. Comerțul cu specii de faune și flore sălbatice este cel de-al treilea comerț ilegal după narcotice și comerțul cu ființe um- umane. Este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o poziție unică în, în ceea ce privește combaterea acestui comerț. Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că suntem aproape cu toții de acord. Este un lucru bun ca Uniunea Europeană să să uh, adere la CITES. Întrebarea este de ce se întâmplă acest lucru abia acum. Până acum nu era posibil, până acum puteau adera doar state individuale și nicio uniune de state. Din noiembrie 2013 acest lucru este posibil și mă bucur că am profitat de ocazie pentru a ne uh, exprima ponderea ca Uniune Europeană în cadrul acestei convenții și sper să și folosim această calitate de membru CITES. Este un uh, acord care protejează foarte multe specii și uh, sunt foarte multe specii exotice abuzate și o veste bună la sfârșit, Uniunea Europeană plătește o contribuție dar uh, apoi uh, aceasta este dedusă din contribuțiile statelor membre, deci totalitatea uh, sumei plătite va fi mai mică decât era până acum. Iată o veste bună, vă mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Corbett. Un minut. Mulțumesc foarte mult, mă alătur și eu colegilor mei din aceleași motive. Salut aderarea noastră la această convenție. Mai am încă un motiv față de colegii mei o specie din țara mea este în pericol de dispariție. Se numesc conservatorii pro-europeni. Așa se numește această specie. Există foarte mulți prădători în propriul lor partid și cred că trebuie să fie trecută această specie pe lista speciilor în, pe cale de dispariție. Mulțumesc. Et poursuivre à monsieur Domnul Hanan, urmează un minut. Mulțumesc. Comerțul nu este neapărat uh, dușmanul uh, conservării speciilor. Dacă dacă speciile sunt considerate o resursă regenerabilă, acest lucru poate fi un lucru bun. Am mai vorbit deja despre uh, ce s-a întâmplat cu elefanții din Kenya, acolo unde s-a interzis uh, uh, vânătoarea și numărul a scăzut, spre despre de Zimbabwe, unde ei, elefanții au fost declarați proprietatea persoanelor care dețineau terenul și apoi numărul elefanților a crescut, fiindcă oamenii au început să trateze ca pe o resursă importantă. Nu este vorba despre CITES aici. Toate cele 28 de state membre au semnat uh, acest acord. Este vorba despre faptul că Uniunea Europeană își atribuie încet, încet uh, competențe ale unui stat, inclusiv uh, nevoia de a lua o poziție în numele statelor membre în foruri internaționale, dar statele membre pot să hotărească să facă acest lucru ele însele prin mecanismele și procedurile democratice pe care le au la dispoziție. Vă mulțumesc. Pour conclure, monsieur -Macher. Mulțumesc. Domnul Macher are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Comerțul ilicit cu animale, cu specii ale faunei pe cale de dispariție Uh, se petrece la nivel mondial și e clar că avem nevoie de o abordare internațională. CITES este cel mai important instrument în acest sens. E vorba de supraviețuirea animalelor și plantelor rare, dar e vorba și de securitatea și pacea a noastră tuturor. Comerțul ilicit cu animale și produse derivate reprezintă o cifră de afaceri de miliarde. Foarte adesea finanțează uh, până la urmă terorismul și uh, dorim să spunem că susținem pe deplin aderarea la CITES. Până acum uh, nu aveam decât rol de observatori. Aderarea ca membru de plin va permite o mai mare transparență juridică în ceea ce privește rolul Uniunii Europene și, de asemenea, va da mai multă forță Uniunii Europene fără să pună la îndoială celorlalți uh, competențele celorlalți membri. Mulțumesc, sesiunea se suspendă, poftă bună!